Die Sitzung ist wieder aufgenommen. Ședința se reia. Procesul verbal al reuniunii de ieri este disponibil. Există obiecții față de procesul verbal de ieri? Nu. Atunci se consideră adoptat. Trecem acum la urmă.